Uh, toate barierele care au fost puse până în momentul de față în fața liberalizării uh, sistemului feroviar. Trebuie să, să punem accent pe ECTS, pe uh, limitarea poluării fonice, etc. Mulțumesc. Domnul președinte, stimați colegi, v-aș ruga să aveți un ritm mai puțin alert. Vă cer asta pentru că interpreții noștri după cum vă spuneam deja, se simt uh, oarecum puși la încercare de viteza dumneavoastră. Urmează domnul Said El Kadraoui în numele socialiștilor și democraților. Comisaris, uh, colega. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar,